Proszę Państwa, dochodzi kwadrans akademicki. Czas zacząć zawsze. Bună ziua! Haideți să începem ședința de azi. Luna este întotdeauna greu să începem ședința. Vă urez tuturor bun venit la ședința comisiei noastre. Urez bun venit și invitaților noștri. În ceea ce privește adoptarea ordinii de zi, nu sunt observații, așa că considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. Comunicările președintelui. După cum știți, urmează o audiere comună Agri-Envi în legătură cu Monsanto și glifosatul. Aceasta va avea, joc, va avea loc miercuri în sala Jean 2Q2 de la ora 9. Doresc de asemenea să amintesc tuturor celor interesați că mâine începem de la ora 14.30 ședința noastră. Deci mai devreme decât de obicei. Prima parte va fi reuniune cu urșile închise și vom discuta despre negocierile cu Mercosurul. În uh, legătură cu tratatul TTIP s-a spus că lucrurile nu erau suficient de clare, că subzisteau dubii, de aceea am uh, propus să, uh, să avem această discuție cu ușile închise în această fază în legătură cu negocierile cu Mercosurul ca să obținem informații suplimentare. Astăzi, interpretarea este disponibilă în 20 de limbi. Nu există interpretare în cehă, maltevă, slovacă și irlandeză. Trecem acum la adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor din 30 și 31 august 2017. Dacă nu aveți comentarii, le considerăm adoptate. Și acum trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. E vorba de situația actuală și perspective în sectoarele ovinelor și caprinelor în Uniunea Europeană. Raportor este doamna Esther Heranz Garcia. Îi urez bun venit. Avem un schimb de opinii pe acest subiect astăzi cu Francisco Marcen Bosche, președinte al Organizației Intersectoriale care reprezintă sectorul ovinelor și caprinelor din Spania, Interovic. Începem, deci, cu o prezentare a situației din acest sector, un sector mic, dar deosebit de important. Tocmai de aceea pregătim un raport de inițiativă pe acest subiect. Acest raport va fi pregătit de colega Heraz Garcia. După cum știți, Sectorul uh, ovinelor și caprinelor trece prin momente dificile. Se confruntă cu provocări deosebite și este puțin sustenibil din punct de vedere financiar. Dar interesul consumatorilor pentru această carne de calitate este în creștere, dar productivitatea este încă destul de scăzută. De aceea, trebuie să acționăm pentru a sprijini acest sector. Dar, înainte de a acționa, trebuie să evaluăm situația. De aceea, am invitat pe expertul de azi, căruia dar înainte să dau cuvântul expertului nostru, dau cuvântul colegei Heranz Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, Având în vedere că mă ocup de raportul privind situația actuală și perspectivele de viitor în sectorul ovinelor și captinilor în Uniunea Europeană, consider că este, dezbaterea de azi este foarte utilă aici la Comisia Agri ca să aflăm direct de la președintele Organizației Intersectoriale în acestui sector din Spania, domnul uh, Marsen, care ne va prezenta principalele preocupări și uh, provocări cu care se confruntă acest sector. Fără niciun uh, dubiu, acestea sunt uh, sectoarele din domeniul creșterii animalelor cele mai uh, Uh, fragile din Uniunea Europeană. Uh, cei care activează în acest sector uh, îmbătrânesc și e criza de personal, dar și criza sanitară în domeniul creșterii animalelor a dus la pierderea 25 de milioane de capete de oi și capre din anii 80 încoace. Um, acest sector este reprezentat în zonele dezavantajate din punct de vedere natural, așa că este o provocare nu doar economică, ci și de mediu. Este un sector foarte vulnerabil din cauza dependenței sale de ajutoarele din cadrul pacului. Acest sector s-a confruntat cu o reducere constantă a consumului în ultimii zeci de ani. Astfel a scăzut producția, Um, dar a crescut relativ producția de lapte. S-au schimbat obiceiurile de consum, de aceea se consumă mai mult uh, lapte uh, de capră. Consumul de carne a scăzut de la 3,6 kg per cap de locuitor la 2 kg, deci a scăzut cu 40%. Principalul producător de carne de oaie este Regatul Unit. E vorba de aproximativ 40% din producția europeană de carne. Ehm, cu siguranță, Brexitul va avea un impact major asupra fluxurilor comerciale din acest sector. În ceea ce privește autosuficiența în producția europeană, Um, aceasta este autosuficientă în, uh, în proporție de 87%, dar presiunea din importuri din țări terțe este mare, din, mai ales din țări cum ar fi Noua Zeelandă și Australia. Uh, și deseori ne este greu să intrăm în concurență cu aceste țări, mai ales în anumite momente din an, cum ar fi uh, Paștele sau Crăciunul. Um, poate că trebuie să regândim uh, concesiunile făcute țărilor terțe, având în vedere că Regatul Unit este principala parte de intrare a importurilor din aceste țări. O altă problemă în creștere și care trebuie să-i acordăm atenție sunt uh, atacurile asupra turmelor din partea unor, uh, unor uh, animale, cum ar fi urși, lupi sau alte animale sălbatice, care um, au devenit din ce în ce mai numeroase grație directivei habitatelor. Este o provocare pe care nu am luat-o în serios, dar cred că trebuie să fie abordată în raportul inițiativă al acestei comisii. Având în vedere situația actuală a sectorului și dificultățile cu care se va confrunta în următorii ani, cred că Uniunea Europeană trebuie să mențină și chiar să consolideze ajutoarele oferite producătorilor um, în cadrul următoarei reforme a PAC-ului. În 2015, comisarul Hogan a stimulat crearea Forumului European uh, a Cărnii de Oaie. Aceasta a fost o platformă de discuții în legătură cu viitoarele măsuri de sprijin pentru acest sector. Cred că recomandările acestui forum uh, publicate în 2016 trebuie să fie considerate în mod foarte serios și sunt valabile atât în sectorul cărnii de oaie cât și în sectorul cărnii de capră. Printre măsurile uh, promovate de acest forum sunt um, spărirea Um, sumelor prevăzute pentru campaniile de promovare a consumului și doresc să felicit pe domnul comisar Hogan uh, pentru aceste inițiative și sugerez să dea atenție deosebită campaniilor de pe piața internă, care au ca obiectiv nu doar îmbunătățirea consumului produselor tradiționale, uh, ci și a uh, altor posibilități de consum și, și comunicarea cu consumatorii tineri acest sector are un rol foarte important uh, în conservarea teritoriilor cu handicapuri naturale. Aceste ajutori, aceste ajutoare ar fi suplimentare dincolo de ajutoarele din cadrul dezvoltării rurale, dacă se respectă condițiile de mediu. Îmbunătățirea capacității de negociere a acestor producători din aceste sectoare în uh, lanțul alimentar trebuie să fie un alt obiectiv important sectorul producției de carne de capră și oaie trebuie să beneficieze de condițiile negocierilor contractuale din alte uh, organizații comune de piață. De asemenea, trebuie să sprijinim mai mult tinerii agricultori, crescători de animale, mai ales prin programele de dezvoltare rurală. Trebuie să menținem ajutoarele specifice oferite lor prin regimul de plăți directe, cu obiectivul final de a stimula uh, reînnoirea sectorului, a celor care lucrează în acest sector. Mă opresc aici, îl voi asculta pe expertul invitat, voi asculta apoi comentariile colegilor din comisie și uh, sunt curioasă să vă aflu impresiile în legătură cu subiectul. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această intervenție introductivă foarte bună. Deja ați abordat uh, foarte multe aspecte pe care cu siguranță le va aborda și expertul nostru. Profit de ocazie pentru a vă informa că avem uh, musafiri în astăzi. Uh, sunt musafiri ai doamnei Miller din Bavaria. Bine ați venit la ședința comisiei noastre. Vă mulțumim că vă aflați alături de noi și uh, Sper că vă va plăcea ședința. Și acum dau cuvântul expertului nostru. Vă rog. Mulțumesc. Mai întâi doresc să mulțumesc Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European pentru invitație, pentru faptul că îmi permiteți astăzi să vă prezint ceea ce a explicat deja pe scurt doamna deputat uh, Esther Heranz Garcia. După cum uh, s-a spus, eu sunt președinte organizației intersectoriale care reprezintă sectorul ovinelor și caprinelor în Spania. Reprezentăm o serie de cooperative, de ferme, dar și sectorul comercial. Eu sunt producător de 40 de ani am creat o cooperativă acum 37 de ani alături de uh, alți colegi. Suntem acum 600 într-o zonă foarte aridă. E vorba de uh, regiunea Aragon din Spania. În 2015-2016 am participat la Forumul European uh, al Cărnii de Oaie și uh, Uh, capră convocat de comisarul Hogan cu participanți din toate statele membre pentru a discuta despre criza gravă cu care se confruntă sectorul nostru, având în vedere faptul că uh, au uh, scăzut efectivele cu 25 de milioane în ultimii ani. Uh, aceste efective au, căzut, au scăzut cu 2% pe an. Um, această reducere a avut uh, consecințe grave, mai ales în zonele în care există multe oi și uh, capre. În uh, Spania, populația a scăzut de la 12 milioane la 8 milioane. Uh, din cauza lipsei de, de um, rentabilitate, dar și din cauza lip de, um, faptului că nu se mai face legătură între producție și ajutoare. În zone aride, caragonul, le au scăzut cu 50% în ultimii ani. Și în zone din sudul Spaniei, ca la Andalusia și Extremadura, uh, populația de capine și ovine a scăzut la fel de mult. Această situație nu pare foarte logică, având în vedere că producția de uh, carne de oaie și capră este deficitară în Uniunea Europeană. Importăm 212.000 de tone pe an, um, dintre ca 85% din Noua Zeelandă, fără taxe vamale. Și um, presiunea asupra prețurilor este mare, mai ales uh, având în vedere că a crescut în ultimii ani uh, Um, importul de uh, carne proaspătă, uh, având în vedere că se folosesc tehnologii avansate pentru stocarea acesteia, mai ales în zone de producție maximă, cum ar fi um, perioada Paștilor. Cel mai mare uh, importator este Regatul Unit și Regatul Unit de asemenea exportă sau vinde în restul Uniunii Europene um, Um, multă carne de oaie. Uh, de aceea Brexitul ne va obliga să regândim situația pentru că, desigur, mm, trebuie să există o compensare pentru ca importul de, de carne să nu ne înrăutățească situația. Uh, Um, în trecut importam carne congelată, dar acum uh, importăm carne proaspătă uh, și deci presiunea importurilor este mult mai mare. Uniunea Europeană exportă 61.000 de tone, dintre care uh, jumătate e vorba de animale vii exportate în nordul Africii. Deci există piețe în lume care apreciază calitatea produselor din Uniunea Europeană. Principalele probleme ale acestui sector sunt legate de lipsa de responsabilitate. Lipsii de rentabilitate, mă scuzați, din cauza productivității scăzute, prețurile sunt mai mici uh, decât uh, costurile de producție. În momentul în care s-au decuplat ajutoarele de producție uh, de carne de oaie și de capră, a devenit clar că dacă activitatea nu este rentabilă, um, pur și simplu se lasă deoparte um, producția de oi și capre și se trece la alt tip de producție. Consecințele asupra evoluției sectorului um, au fost uh, grave. Am menționat uh, Uh, problema legată de decuplarea ajutoarelor. În anumite țări s-au acordat uh, ajutoare cuplate cu producția, dar până la urmă fiecare guvern uh, trebuie să repartizeze pachetul respectiv diferitelor sectoare și pachetul prevăzut pentru sectorul capinilor și ovinelor a fost insuficient. Deci, practic, aceste ajutoare nu au fost Um, suficiente pentru aducerea transformarea sectorului, spre o deosebire de situația din Franța, de exemplu, unde mult mai mulți tineri uh, sau uh, au intrat în sector pentru a face producții de calitate sau bio. O altă problemă este faptul că au fost excluse din uh, plățile directe din cadrul pacului uh, zonele de pășune din cauza faptului că aceste zone uh, aveau un coeficient um, erau de, de munte, um, aveau o inclinație prea mare sau erau erau prea pietroase. Dar uh, acolo este dezvoltat sectorul ovinelor și caprinelor, pentru că aceste zone uh, nu sunt rentabile pentru producția altor tipuri de, uh, pentru alte tipuri de producție agricole. Deci acești mm, crescători de animale au suferit mult de pe urma acestor măsuri și este clar că situația trebuie rezolvată într-un fel sau altul. Nu știu dacă putem aștepta până în 2020 și următoarea um, reforma PAC-ului. Au existat de asemenea limitări uh, datorită greening-ului pentru că din cauza abandonului obligatoriu de 5% din terenuri. În uh, zonele, în anumite zone uh, s-a, deci, s-a făcut obligatoriu plasarea terenelor, terenurilor necultivate um, dar acestea nu au putut fi folosite pentru creșterea animalelor o altă influență asupra sectorului um, a fost uh, din cauza birocrației excesive legate de condiționalitate. Um, s-a impus dubia uh, identificare, uh, diverse sancțiuni, um, controle legate de bălegar și așa mai departe. Sunt controle necesare, dar care sunt extrem de greoaie și complicate. Deci uh, e nevoie de simplificare a procedurilor administrative și uh, a birocrației. Controlele trebuie să fie mai simple. Um, avem identificarea electronică obligatorie și um, cu o trasabilitate uh, ale acestor chipuri ar trebui să fie suficient, să se facă suficient control pentru a se garanta consumatorilor proveniența cărnii și dacă s-au respectat toate standardele sanitare. O altă problemă importantă pentru creșterea de crescători de animale sunt uh, animalele de pradă. Această fotografie, uh, din păcate, este a unei situații reale. Uh, e vorba de o turmă atacată de lupi. Um, decimată pur și simplu și animalele sălbatice sunt un adevărat coșmar pentru producători și de altfel comisarul Hogan a constatat acest lucru. Este un coșmar pentru că vorbitorul își caută cuvintele. Deci animalele sălbatice Uh, pot să aducă pagube majore uh, turmelor uh, de oi și capre. În multe sate, chiar producători bio, se gândesc să renunțe la producție din cauza animalelor sărbatice din apropiere. În legătură cu consumul, punctele forte sunt că carnea noastră este de calitate, și avem garanții sanitare foarte ridicate, mai ridicate decât cele din alte părți ale lumii, cu siguranță mult mai uh, uh mari decât uh, în cazul cărnii um, importate din Noua Zeelandă, mai ales când vine vorba de trasabilitate. Deci avem un potențial de creștere. Iar în lumea arabă musulmană este o zonă potențial importatoare, dar uh, și zone din Asia, unde consumatorii încep să aprecieze produsele noastre de calitate superioară. De aceea trebuie să mm, explorăm uh, noi posibilități comerciale de export. Principalul punct forte al sectorului ovin, ovinelor este legătura cu um, protecția mediului. Um, dacă nu ar exista creșterea de oi și capre, um, multe sate s-ar afla într-o situație mult mai proastă. Um, am, noi am comandat o anchetă în Spania care arată că producția de carne de, de oi și capre este cea mai durabilă dintre toate tipurile de carne. Deci, așa cum a spus și domnul comisar Hogan, în încheierea celor patru sesiuni ale grupului de lucru, aceasta trebuie să fie manta producătorilor, legătura cu durabilitatea de mediu, cu protecția mediului la țară. De aceea, ă, considerăm că trebuie să există noi plăți legate direct de protecția mediului și de biodiversitate, mai ales în zonele pedepsite, să spunem, ă, de ă, reforma pacului. Trebuie să ne concentrăm pe producția de calitate Um, și rolul cooperativelor este extrem de important în uh, realizarea contractelor colective, pentru că, conform unui studiu al UE um, realizat de o universitate din Olanda, atunci când o cooperativă um, reprezintă 40-50% din producătorii dintr-o regiune, cresc prețurile de care beneficiază toți producătorii din această regiune. De aceea, cooperativele sunt esențiale. Este important să există o legătură între această uh, plată uh, și uh, menținerea populației la țară, În Spania, dezertificarea rurală este, este o realitate. Iarna rămân 2-3 uh, locuitori doar în, uh, în aceste sate și aceștia sunt crescători de oi și capre. Vara însă vin uh, oamenii înapoi la țară și se umplu statele, satele cu sute sau mii de persoane, dar cei care rămân întregul an în aceste sate sunt producătorii de oi și capre. De asemenea, renoirea generațiilor de crescători este extrem de importantă pentru că media celor care lucrează în acest sector este în jur de 60 de ani. Tinerii nu sunt foarte atrași de muncă în acest sector, așa că uh, trebuie să existe măsuri de stimulare al, um, uh, pentru aceste ocupații. Este important uh, să se facă cercetare și inovare în acest sector, să se facă transfer de cunoștințe. Un expert recent la un congres a spus că producțiile artizanale au un viitor dacă sunt folosite împreună cu noile tehnologii. Uh, producătorii de animale doresc să folosească noile tehnologii. De aceea trebuie să ne asigurăm că organizarea acestor cooperativ uh, pot să beneficieze de inovările te- uh, inovațiile tehnologice. Bineînțeles, trebuie uh, să facem eforturi pentru a îmbunătăți bunăstarea animalelor și uh, Uh, trebuie de asemenea să, invest, să se investească în um, uh, noile centre de producție. În ceea ce privește consumul, um, trebuie să se promoveze acest uh, consum. Uh, um, a început să se facă acest lucru. Um, în Spania, un lobby-ul a, a început uh, prima campanie în 2015 și dacă consumul scădea cu 7% pe an la începutul crizei și deci o scădere a consumului cu 40% de la începutul crizei în 2008, în 2015 consumul s-a menținut constant, iar în 2016, conform Um, unui uh, studiu făcut de organizație de piață a crescut cu 1,6%. Mai ales grație campaniei um, organizației Interovic care a permis promovarea cărnii de miel um, pe lângă consumatori ca fiind o carne de calitate, sănătoasă uh, și durabilă care nu face rău uh, mediului. Um, trebuie să, fac, să facă legătură între această campanie de, de uh, comunicare și uh, durabilitatea sectorului. Uh, o campanie nu folosește la nimic dacă uh, nu se schimbă um, modul în care se acționează sectorul comercial campania Interovic a arătat că 45% din consumatorii de sub 40 de ani uh, consumau uh, miel în mod mai um, adaptat uh, propriilor nevoi. Astfel s-au promovat anumite tipuri de carne de miel um, și este important să se modernizeze sectorul, oferind deci uh, noi tipuri de produse mai adaptate um, uh, consumatorilor. Aceste campanii uh, nu au un impact neapărat imediat, de aceea trebuie să dureze. Um, aceste campanii trebuie să dureze 9 ani pentru a obține uh, rezultate uh, optime. Noi pregătim o nouă campanie pentru 2018-2021 și este important să ne concentrăm uh, pe legătura cu durabilitatea de mediu um, și să ne concentrăm pe produsele cele mai uh, apreciate de consumatori, um, pentru că sunt uh, produse sănătoase. De asemenea, este important să se mențină stabilitatea prețurilor Uh, sectorul industrial trebuie să coopereze cu cooperativele pentru a avea prețuri mai uh, stabile. Eu sunt directorul cooperativei uh, din Aragon, un grup de păstori care există de 25 de ani. Producem 5 milioane de kilograme de carne în momentul de față. Și vândând formate mai mici la preț unic, de exemplu, Vedeți, aveți aici două porții în uh, imagine care costă 3,80 uh, euro. Deci această uh, ambalaj ne-a permis uh, să, să vindem mai mult. Uh, de asemenea, este important să se uh, respecte um, elementele sanitare. Deci să nu uităm că acest sector este esențial în um, lumea agricolă, un sector tradițional, dar inovațiile trebuie să ajungă și în acest sector. Crescătorii de animale mai au multe de făcut și ei. Trebuie să-și îmbunătățească productivitatea și um, calitatea produselor. Uh, un exemplu din cooperativa mea este următorul. 300 de producători au început uh, un plan de evoluție a sectorului, așa numitul plan EVO. Obiectivul fiind să-și îmbunătățească marja cu 9 euro pe oaie, Uh, cei care au aplicat uh, aceste planuri și-au îmbunătățit productivitatea chiar cu mai mult de atât. Deci este un procent mic, uh, dar organizațiile interprofesionale pot să facă acest lucru pentru a îmbunătăți rentabilitatea sectorului um, bineînțeles și dacă um, ajutoarele sunt mai bine adaptate acestor obiective. Să nu uităm că sectorul ajută la lupta împotriva schimbărilor climatice dar uh, ne confruntăm și cu noi boli, cum ar fi bolul limbii albastre um, sau uh, altele, um, alte boli um, care ajung uh, la noi din Africa, vehiculate de țânțar și așa mai departe. Folosirea tehnologiei este esențială pentru a lupta împotriva acestor boli. În încheiere, doresc doar să vă spun că toți împreună, administrația publică și sectorul um, producătorilor și sectorul comercial, uh, cu colaborarea organizațiilor interprofesionale, vom putea să răspundem acestei provocări. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am început cam târziu astăzi și Într-adevăr, această intervenție a oaspetului nostru a depășit timpul uh, alocat inițial, dar vă, vă rog să nu interveniți mai mult de două minute. Domnul Andriu, în primul rând, raportor din umbră, vă rog, două minute numai. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i uh, mulțumesc doamnei raportor pentru munca sa pe acest raport, pentru abordarea pe care a ales-o. Îi mulțumesc uh, Um, pentru uh, faptul că abordăm acest sector în mod cât se poate de global. Este un sector foarte important în lumea agricolă, dar uh, e adevărat că trece printr-o perioadă dificilă, în primul rând situat fiind într-o, mm, într-un loc complicat uh, în general, este vorba de zona muntoasă. Numeroase problematici, bineînțeles, uh, au fost uh, evocate aici când vine vorba de acest sector, atât de doamna raportor cât de, de domnul invitat. Deci o serie de complicații și de probleme. Apoi, uh, transparența marjelor și prețurilor. E un subiect la care trebuie să fim foarte atenți, pentru că într-un raport de inițiativă acesta poate chiar să orienteze munca Comisiei în viitor pe reformarea acestui sector. Deci s-ar putea ca contribuția noastră să fie chiar importantă aici. S-a vorbit și despre cuplarea, decuplarea ajutoarelor și să nu, să, să nu... Am înțeles că ați, ați spus că trebuie ca ajutoarele să con, continue să fie cuplate în acest uh, sector din motivele invocate de dumneavoastră. Deci ne revine iarăși răspunderea de a da ascultare acestor sugestii care vin chiar din cadrul filierei. În acest sector avem, uh, bineînțeles, la ovine, ovine de carne, ovine de lapte și la caprine avem o situație specială pentru că atunci când vorbești de aceste sectoare, trebuie să te gândești dacă e vorba de prețul cărnii, cum se repercutează el în tot sectorul. Problema animalelor de prad animalelor sălbatice, pe care a evocat uh, aici uh, invitatul, este o problemă foarte importantă aceasta, așa cum mai importantă este problema habitatului lor. Cunosc bine situația din Franța, dar ea se regăsește și în alte țări vecine. Trebuie o problemă să fie tratată cu multă seriozitate. Încă o dată, este un raport de inițiativă care să dea, uh, într-adevăr, socoteală de gravitatea situației în care ne aflăm cu aceste animale de pradă, cu aceste animale sălbatice care atacă turmele. Deci aș dori să reflectăm cu seriozitate la această problemă, pentru că nu este o problemă minoră și care trebuie neapărat luată în calcul în uh, dinamismul acestei filiere. Și în cadrul discuțiilor pentru Brexit uh, s-a menționat importanța acestui sector, dar și în acordurile cu Australia, de Noua Zeelandă, tot așa, sector vital. Mulțumesc foarte mult! Dragi colegi, să știți că înainte să uh, terminați cu 10 secunde, chiar ridic ciocanul ca să vă atrag atenția. Vă rog frumos, timpul pe care vi l-am spus, două minute, îl aveți la dispoziție, îl puteți consulta. Domnul, uh, doamna Van den Kamp, mulțumesc foarte mult. Eu aș spune altceva. Am vorbit despre și am auzit aici despre uh, creșterea, dinamismul din acest uh, sector uh, și despre prețuri, despre uh, venituri și așa mai departe. Eu am o altă versiune. În țara mea, în țările de jos, în ultimii ani, am avut probleme cu o epizootie care a făcut zeci de victime, foarte multe persoane au fost contaminate și deci o problemă de sănătate publică devenită cronică la noi. Deci o epizotie, o boală animală care a distrus viața multor cetățeni. Și este pur și simplu un scandal acesta. Într-un studiu făcut tot așa în Olanda, se arată că cine locuiește pe lângă stâne și ferme, nu neapărat la munte, acolo unde sunt foarte multe capre și oi, e bine, persoanele respective uh, riscă mai mult să uh, aibă o serie de afecțiuni pulmonare. Iată de ce în țările de jos nu mai este aut, uh, autorizat uh, autorizată construcția în aceste zone de pe lângă crescătorile de animale respective. Uh, iar acum, cât privește consumul uh, înregistrat în, uh, de, produse uh, din acest sector, e nevoie de măsuri care să protejeze și populația. Am văzut imagini groaznice tot în țările de jos legate de sacrificarea acestor animale, de condițiile în care aceste animale deci sunt mm, tratate la uh, abator, de modul în care sunt separate turmele și așa mai departe. Este scandalos. Aș vrea să menționez aceste lucruri ca și raportor din umbră. Vă rog, domnul Buda. Oui, euh, je pense que c'est très important qu'on ait ce rapport en ce moment parce que... Euh, domnul Bouvier, trebuie să fim atenți pentru că sunt țări unde producția de ovine și de caprine este foarte importantă în economia țării. Franța, Italia, Grecia, Spania sunt activități de bază acestea în țările pe care le-am menționat. Și atunci trebuie să vorbim și despre uh, producția de carne, dar și cea de lapte, pentru că de multe ori este combinată în aceste țări și trebuie abordate lucrurile global și atunci, în aceste condiții, să definim logica producției acestea și modul în care putem să avem o atitudine de protecție sau de protejare a acestui sector. Cât privește lupii și alte animale de pradă care atacă turmele, aici trebuie să discutăm în termeni cât se poate de preciși. Mă refer la faptul că uh, specia de lup care uh, atacă uh, um, s-a modificat în sensul că au apărut specii hibride dintre cele care atacă, ceea ce înseamnă că ne plasăm aici din perspectiva tratatului de la Berna, care îmi dă posibilitatea de a elimina aceste tipuri de animale de pradă. Am văzut ce se întâmplă în Spania, în uh, Italia. Avem foarte multe specii hibride acum, sau mai multe exemplare hibride. Lucrurile s-au schimbat și atunci să fim preciși în acest raport pentru a face tot așa observații precise pentru comisie. Dziękuję. Pan poseł agiu. Thank you, Chairman. Um, I've been in sheep farm. Mulțumesc foarte mult, domnule Agnew. Cunosc uh, sectorul de vreo 37 de ani, poate mai puțin decât uh, uh, invitatul nostru, dar vreau să menționez un fenomen. E vorba de modificări în uh, ce privește demografia din uh, Regatul Unit, cu tot mai mulți uh, Uh, musulmani se mănâncă mai multă carne de oaie și de berbec, uh, mai puțin decât de uh, miel. De fapt, 20% din uh, uh, carnea de miel este tot, consumată tot de musulmani și asta este un factor important. Apoi, decuplarea, mi se pare că s-a întâmplat foarte, ceva foarte bun pentru uh, Um, industria noastră sau sectorul nostru în acest sens pentru că suntem mai mult uh, conectați la nevoile pieței, ceea ce e foarte bine. Ați vorbit despre faptul că avem un surplus uh, comercial cu, uh, regatul, cu Uniunea Europeană. Eu cred că asta va pune o problemă, totuși, pentru că e vorba de taxele eh, vamale care eh, vor trebui să crească. În contrapartidă vom crește și noi taxele vamale la mașinile din Germania și așa mai departe. Cât, se part, cât privește um, Irlanda de Nord, mă gândesc că foarte multe eh, oi s-ar putea uh, să treacă granița și o fac tot timpul și ce fel, mă vorbi despre oi din piața comună sau nu și așa mai departe este de asemenea, um, situația, uh, deci aceasta transfrontalieră și, uh, bineînțeles, repopularea anumitor zone cu uh, oi, um, de care a vorbit domnul Monbio. Mulțumesc foarte mult! Sunt krótsze wystąpienia. pro și o, o krótsze wystąpienia. Frumos să vorbiți un pic mai scurt, maxim un minut și jumătate. Domnul Oazon. Oui, merci, monsieur le président. Loazo, mulțumesc foarte bine. Cât privește acest sector, v-aș da un exemplu concret uh, de crescător uh, uh, de oi care a primit și un anumit label, o situație pe care o cunosc, o fermă care nu găsește client, ca să zic așa, nu găsește Uh, proprietar, uh, probleme bancare, probleme de credit și asta pentru că nu a primit ajutoarele de la Europa care i-au fost uh, promise. Acesta este un scandal. Finanțarea băncilor, oricum dacă există, nu acoperă decât câteva săptămâni de funcționare a unei astfel de ferme față de alte posibilități. Este o situație cât se poate de scandaloasă. Uh, Uh, cât privește situația din abatoare, unii crescători uh, uh, sunt pentru a pune mai mult accentul pe condițiile din abatoare și din pricina schimbărilor climatice și a acestor uh, noi propagande, uh, consumul scade de fapt. Eu cred că trebuie să uh, fim foarte atenți la acordurile de liber schimb, să le anulăm și vă invit la vigilență. Grupul uh, meu, uh, NF, bineînțeles, uh, dorește să ne retragem din aceste acorduri și să fim foarte atenți. Invit să facă asta și Comisia Industrie. Doamna Ghiera, vă rog. Gracias, presidente. Bienvenido al señor Marcén, al que conozco hace ya. Mulțumesc. Um... Cunosc cooperativele din Spania și uh, cunosc uh, organizația Interovic, uh, știu cum lucrați pentru cooperativele din sector. Doresc să mulțumesc și doamnei Heranț pentru acest raport foarte important pentru țara noastră și pentru întreaga Uniune Europeană. Doresc să mă concentrez pe ajutoarele din cadrul PAC-ului în acest sector. Ajutoarele sunt determinante și trebuie îmbunătățite aceste um, ajutoare într-un fel. Sper că în cadrul um, omnibusului vom îmbunătăți uh, um, problema coeficientului de admisibilitate um, pentru uh, pășuni care are consecințe negative în Spania pentru aceste tipuri de creșteri de animale. Cred că trebuie existe un cadru specific uh, pentru creșterea de animale extensivă, pentru care o valoare deosebită pentru mediu și de aceea necesită un cadru de reglementare specifică. De asemenea, Brexitul va avea o importanță mare pentru că um, după producția uh, din Regatul Unit, urmează producția din Spania um, ca valoare. Um, deci vor exista consecințe dacă Regatul Unit iese din Uniunea Europeană asupra sectorului uh, în întreaga Uniune Europene. Într-adevăr, intrarea tinerilor în sector este o provocare deosebită pentru creșterea animalelor. Dacă reușim să atragem tineri în acest sector, uh, va fi foarte bine. Sper că doamna Herea va pregăti un raport foarte bun pentru toată lumea. Are cuvântul acum domnul Dănanu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei Heras Garcia pentru că a făcut o foarte bună analiză și foarte clară analiză a sectorului ovinelor și caprinelor din uh, Europa. Mulțumesc și domnului invitat pentru completările aduse. S-a vorbit despre teritoriile mai complicate și despre crescătorile de acolo. Bineînțeles că și Brexitul va afecta foarte mult producția europeană în acest sector, uh, pentru că avem producții din Australia și Zeelandă care vor trece prin Regatul Unit. Să nu uităm de asemenea importanța promovării atât a, carni, a cărnii cât și a laptelui de ovine și caprine. De asemenea, o adaptare a instrumentelor prezente în cadrul politicii agricole comune. Deci să ne concentrăm mai mult pe problema teritorială în uh, munții Pirinei am cunosc o, cunosc o situație legată de uh, uh, transhumanță și de acele ferme de la munte, unde se preconizează să nu se mai dea bani pentru aceste tipuri de creșteri de animale. Trebuie să fim foarte uh, Uh, vigilenți aici. Mulți dintre noi cred că aceste teritorii mai deosebite, mai izolate, merită să fie sprijinite în creșterea a oilor și a caprelor. Vă mulțumesc! Domnul Dos, mulțumesc foarte mult! Aș avea trei observații, trei propuneri concrete pe care aș vrea să le fac pentru raportoarea noastră. În primul rând, aș spune că este foarte important să se mențină ajutoarele eh, pe care le primesc eh, crescătorii de ovine și caprine și, bineînțeles, și după 2020. Apoi, este foarte, mai, foarte important ca să existe o creștere eh, de 50 până la 60% uh, o creștere a, a, a uh, prețurilor uh, de, a cărnii pentru ovine și respectiv caprine, pentru caprine chiar și mai mult. Producătorii de ovine și de caprine trebuie să profite de PAC pe viitor. Domnul Buda. Domnul președinte. Okay. Yes. No, da, câteva chestiuni, domnule președinte, legate de această uh, problema ovinelor și caprinelor, apreciez că este extrem de important să discutăm acest subiect, deoarece mi se pare că acest sector a fost puțin lăsat la urmă uh, de la nivelul politicilor din partea Comisiei Europene cu atât mai mult cu cât uh, vedem că este vorba de un sector care este mai greu de gestionat comparativ, de exemplu, cu vaca de lapte, deoarece atât ovinele cât și caprinele eminamente trăiesc doar în, uh, în câmp, mai puțin în, în adăposturi care se pot să fie controlate de către om vin dintr o țară care are în momentul de față aproape douăzeci de milioane de capete de oi și mm, capre și vreau să atrag atenția asupra unei chestiuni extrem de importante și anume devalorizarea prețului sau scăderea prețului foarte mult în ultima vreme cu care se vinde în viu uh, kilogramul de carne de, uh, de miel. Acum câțiva ani, doi trei ani de zile, era aproximativ uh, uh, doi euro și jumătate kilogramul de carne de miel în viu, iar astăzi este abia un euro și jumătate. Ori eu cred că marea problemă pentru noi și principala preocupare trebuie să fie găsirea de noi piețe de desfacere pentru uh, carne uh, de miel și de, uh, de capră, pentru că nu este atât de greu să produci cât este greu să vinzi la un preț care să fie până la urmă uh, să dea rentabilitatea fermei. Nu mai puțin important este faptul că, da, trebuie să fie uh, intensificată cercetarea în acest domeniu, deoarece cred că fără o cercetare uh, consistentă și eficientă în acest domeniu, el nu va putea supraviețui până la urmă. Mulțumesc. Madame Miller. Doamna Miller. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea pe care ați pregătit-o. Pentru noi, sigur că v-ați concentrat pe Spania, în primul rând. Cred că este foarte important să spunem că și în Germania există foarte multe suprafețe de pășunat uh, extensive pe care am vrea să le și păstrăm așa, grație biodiversității. Uh, și cred că este treaba um, statelor membre să nu prezinte decuplarea doar ca pe un lucru negativ, ci uh, să o prezinte în contextul celui de-al doilea pilon și să stimuleze creșterea de ovine și caprine în uh, acest context. Pentru mine acest sector e foarte important. Sigur că uh, uh avem problema uh, animalelor de pradă, cum ar fi lupii, care de multe ori uh, nu omoară animalele, ci doar le rănesc și apoi le lasă să zacă uh, pe pășune. Nu este în regulă și noi sigur că trebuie să ne ocupăm de această problemă însă uh, Comisia ENVI este principala responsabilă de statutul de uh, animal protejat al lupului și cred că este important să ne protejăm turmele de uh, prădători. Mulțumesc! Dziękuję, pan poseł Flanagan. Uh, thank you for your presentation, uh, Mulțumesc pentru prezentare, că e vorba de Irlanda sau de Spania sau de alte țări, se pare că întâmpinăm cam același tipuri de probleme și discuțiile o arată, avem un numitor comun în acest sector. E vorba de uh, exploatații sau de ferme sau de crescătorii uh, în zone unde oamenii oricum au probleme și nu au un nivel de viață foarte ridical, ridicat. Iată de ce trebuie să facem mai multe pentru a, decât pentru alte zone agricole. Ați vorbit și despre problema demografică, de a generațiilor de fermieri. Se pot face uh, multe propuneri, însă cel mai bine ar fi să avem o schemă simplificată de granturi pentru aceste ferme, pentru că uh, fermierii tineri își doresc uh, bani uh, direct, fără complicații, pentru că sunt entuziași și vor să facă treabă. Ați vorbit și de faptul că este o carne mai durabilă, mai sustenabilă și uh, asta are um, um, repercursiuni și asupra altor sectoare. Eu cred că persoanele care lucrează în acest sector nu trebuie să fie saf- sacrificați. Sunt multe zone izolate în Irlanda care sunt uh, izolate, iar în unele zone e vorba de, o adevărat, de cultura și de limba din aceste zone care sunt uh, puse în primești de faptul că acest gen de crescătorie uh, dispare. Mulțumesc! Merci, Monsieur le Président. Domnul Dantan. Merci, notre rapporteur. Înainte de a mulțumi raportoarei, aș vrea să-i mulțumesc colegului Erniu, care ne-a adus dovada că în cadrul Brexit trebuie să uh, luăm în serios chestiunea restabilirii frontierei între Marea Britanie și Irlanda. Încă din această seară o să-l încurajez pe Michel Barnier să uh, continue pe această pistă și explicațiile domnului Agnew ne arată și că în domeniul creșterii oilor, cel puțin, uh, frontiera britanică avea o anume porozitate. Mulțumesc, domnule Agnew, pentru tot ce ați spus. Aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru uh, raportul său, care mi se pare că prezintă foarte bine problemele acestor două sectoare și spun că sunt două sectoare, pentru că uh, mi se pare că nu este atât de ușor să băgăm în aceeași oală sectorul uh, ovinelor cu sectorul caprinelor. Sunt sectoare complementare, însă dif- rămân diferite și au o evoluție care nu e paralelă, pentru că se diferențiază prin consum și evoluția consumului. După cum a spus uh, expertul nostru, în sectorul ovinelor există probleme diferite, cauzate mai ales de lipsa de organizare a producătorilor. Însă, acest tip de producție este esențială și rămâne esențială pentru că este o producție din zonele cele mai fragile, din zone unde nu ar exista altă activitate dacă nu ar exista creșterea oilor. În legătură cu prădătorii, vreau să-i spun doamnei Müller că, din păcate, acolo unde lupii sunt prezenți, uh, omoară multe animale. Și un raport al comisiei va fi urmat de o uh, inspecție la fața locului în Alpi și făcută de comisie și poate că ar fi interesant să mergem și noi. Domnul Carthy. Eh, thank you, Chair. Well, first... Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu ce spunea domnul Agnew, eu trăiesc aproape lângă frontiera irlandeză și această, această descriere a mlaștinilor, a turbăriilor și a munților nu mi-a sunat foarte verosimilă ce spunea domnul Agnew. Dar în orice caz, nu cred că va fi posibil să introducem controle la frontieră care să oprească oile și să nu le lase să circule pe pășuni. Eu cred că întreaga insulă a Irlandei trebuie să rămână în Uniunea Europeană, de altfel și cei din Nord au votat în acest sens. În ceea ce îi privește pe crescătorii de ovine, în Irlanda ni se, pune, ni se spune că aproximativ 24% dintre crescătorii uh, de ovine din țara noastră uh, sunt pe picioarele lor pe plan financiar. Uh, sigur că aici o să fie unii care o să ne spună că restul n-au decât să își închidă porțile. Însă, eu cred că tocmai acei crescători care fac cel mai puțin profit sunt cei mai importanți pentru societate, pentru că oferă societății un, pro, un serviciu imens, au un impact foarte pozitiv asupra mediului, în primul rând, că datorită lor uh, pământul este întreținut și de asemenea creează beneficii socioeconomice în zonele cele mai periferice ale continentului nostru. Și deci ce vreau eu să-l întreb uh, pe domnul Bosche este uh, cum putem să plătim pentru acest serviciu pe care îl prestează acești crescători și cum putem să ne asigurăm că politica agricolă comună oferă sprijin acestor crescători. Domnul Heusling. Da, cu siguranță avem o situație foarte diferită în Europa în sectorul ovinelor și caprinelor. În Germania e un uh, domeniu mai mic, însă um, ovinele și caprinele joacă un rol important uh, pe plan ecologic. Ele contribuie la menținerea pășunilor. Sunt uh, de acord cu ce a spus expertul și anume că decuplarea completă a fost o greșeală Sectorul ovinelor este cel mai afectat și a uh, scăzut din această cauză, a dat înapoi. În Germania s-a văzut și în alte domenii nu s-a întâmplat, dar în acest domeniu s-a întâmplat și cred că sectorul ar trebui să fie exclus de la decuplare. Și în legătură cu lupul, vreau și eu să spun ceva. Poate să-l întreb pe expert uh, ce părere aveți, pentru că unii zic, uh, um, ecologiști zic că um, nu e neapărat o problemă pe care să o controlăm noi. Eu nu știu ce să zic. Ce părere aveți? Unde trebuie stabilită limita? Unde, până unde trebuie să se reglementeze? Domnul Necov. Mulțumesc, domnule președinte. Poate că subiectul nu e foarte interesant pentru Comisia Europeană, dar acest sector are nevoie de sprijinul nostru și de garanții. Și aș vrea să subliniez mai multe probleme care nu au fost menționate. În primul rând, în ceea ce privește schimbările climatice, nu sunt atât de multe pășuni, deci avem costuri de producție suplimentare. Un alt subiect important în ceea ce privește practicile de concurență neloială este legat și de întârzierea plăților care uh, are un impact asupra uh, profiturilor reinvestite în acest sector. O altă problemă este legată de, uh, de diferitele boli din acest sector, care sunt un lucru foarte nociv pentru crescători. De asemenea, e greu să fie tratate animalele pentru că turmele sunt în regiuni de munte. E important să susținem crescătorii și întreprinderile din acest domeniu. Mulțumesc, aici se încheie lista vorbitorilor și aș dori să-l rog pe domnul Jens Schaps de la Comisie să ia cuvântul. Thank you, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, aș vrea să uh, o felicit pe raportoare, pe doamna Eranț Garcia, pentru această inițiativă și să-i mulțumesc domnului uh, Francisco Bosche pentru prezentările detaliate. Am uh, colaborat foarte strâns cu forumul um, ovinelor și caprinelor în ultimii doi ani și jumătate și trebuie să vă spun că sesiunile noastre de discuții au fost foarte productive. Am uh, reușit să punem în evidență principalele puncte care uh, trebuie să beneficieze în primul rând de atenție din partea noastră. Aș dori să menționez și chestiunile legate de punerea pe piață, de dezvoltarea uh, rurală, de tot ce ține de mediu, chestiuni care sunt strâns legate între ele. Aș vrea să vorbesc și despre ecoconformitate, de problema uh, identificării animalelor și, desigur, de tendințele de consum. Toate aceste chestiuni trebuie analizate și trebuie să vă spun că noi uh, de la Comisie încercăm să uh, participăm uh, activ la acest proces. Un lucru nu a fost menționat aici E vorba de așa numitele uh, tablouri de bord care prezintă o imagine de ansamblu a pieței și a evoluțiilor din sector. Aș dori să mai uh, vorbesc și despre uh, definiția campaniilor promoționale care sunt în curs de analiză pentru anul următor și să știți că sunt foarte optimist, eu cred că vom obține o sumă care să fie adecvată pentru dezvoltarea acestui sector. Toate aceste lucruri înseamnă că avem uh, o serie de obiective comune, iar uh, noi uh, de la Comisie suntem mai mult decât bucuroși să ne aducem o contribuție constructivă la acest sector. Mulțumesc! Și naszego experta Mulțumesc! Mă mai uit odată la expertul nostru. Doriți să mai luați cuvântul? Gracias por las opiniones. Vă mulțumesc uh, tuturor pentru intervenții. Cred că suntem de acord că e nevoie de un nou tip de ajutor pentru încurajarea creșterii extensive a ovinelor și caprinelor în Uniunea Europeană. Un ajutor care se depășească limitele pacului actual și care să reprezinte un nou cadru. Soluții există um, de la subvenții um, la alte tipuri de ajutoare. Adevărul este că sunt producători care hotărăsc să uh, renunțe la producție din cauza faptului că sunt uh, că uh, fermelor sunt amenințate constant, dar acest tip de creștere de animale este benefică pentru diversitatea biodiversitate și pentru protecția mediului Ehm, dispariția eh, creșterii extensive de animale este cea mai mare amenințare la adresa biodiversității. Deci, cumva, trebuie să facem, să încurajăm ehm, în continuare acest tip de producție. Cooperativele și diferite tipuri de organizații pot avea un rol important ehm, și trebuie încurajată participarea tinerilor și integrarea noilor tehnologii în sector astăzi pare că viitorul nostru nu este foarte roz. Este urgent să se intervină și în acest sector. În intermediul legislației Omnibus se poate interveni pentru pășuni și în cadrul ecologizării, dar trebuie să se intervină rapid pentru că sectorul nu mai poate să aștepte și să îndure uh, încă prea mult timp promovarea consumului este esențială uh, pentru durabilitatea sectorului. Trebuie să promovăm uh, produsele pe care le apreciază cei mai mulți uh, cei mai mult consumatorii. Și durabilitatea, bineînțeles, este legată de inovare, de apariția de noi produse pentru că mai ales consumatorii tineri uh, uh, trebuie să fie atrași și spre acest tip de carne. Până la urmă, cred că suntem cu toții de acord că acest sector este strategic în lumea rurală și în cadrul uh, agriculturii Uniunii Europene. Mulțumesc! Pani sprawozdawczyni, bardzo proszę. Doamna raportor, vă rog. Vă mulțumesc încă o dată tuturor. Rămân um, cu o impresie care mă liniștește și mă motivează pentru că văd că sunt, practic toate grupurile politice reprezentate în această comisie suntem preocupați de uh, situația uh, sectoarelor ovinelor și caprinelor. Pentru noi toți, nu doar pentru Spania, ci și în alte state membre, în aproape toate statele membre, uh, acest sector este prezent și în aproape toate statele membre avem aceeași problemă. Și realitatea este aceeași prin um, încurajarea sectoarelor um, ovinelor și caprine putem uh, să ne um, protejăm cultura, uh, lumea rurală, dar și uh, un mediu înconjurător durabil. Deci, voi ține cont de observațiile colegilor din toate grupurile politice. Plec liniștită Um, că îmi dau seama că Comisia cunoaște bine problemele, mai ales grație acestui forum care s-a reunit din 2015 încoace uh, și mă bucur să aud pe verzi că spun că există o problemă legată de animalele de pradă și în țara mea suferim foarte mult uh, din această cauză. În zone cum ar fi Castilia și Leon, uh, prezența animalelor de pradă este o adevărată dramă. În provincii cum ar fi Avila, este o dramă sângeroasă. Dorim să apărăm uh, uh, animalele și lumea și uh, în, practic natura, dar trebuie să apărăm uh, uh, și oamenii, cetățenii nu poate să existe biodiversitate dacă nu vor mai exista ă, cei care fac să reziste și să existe în continuare aceste sate. expertul nostru ne-a prezentat foarte bine situația Veți primi documentul meu, proiectul de raport, uh, în următoarele săptămâni. Uh, veți putea depune amendamente și sper că în ianuarie vom vota un raport în plenară la Strasburg de care să fim mândri și care să motiveze Comisia să țină cont, să încurajeze acest sector uh, să integreze acest sector în reforma PAC-ului. Trebuie să țină mult cont de sectorul ovinelor și caprinelor pentru ca reforma PAC-ului sau și politica agricolă comună să fie făcută și gândită pentru cei care trăiesc la țară. Mulțumesc! Să mi wybaczyć ten comentaj. Da, mulțumesc pentru comentarii. Vreau și eu să vă felicit pentru munca depusă Sigur că nu e așa ușor, nu e ușor pentru producător, cel puțin în țara mea nu este deloc așa. Și aș mai avea o întrebare. Există și produse din uh, acest sector care vin din afara Uniunii Europene. Care este situația lor? Există negocieri cu Australia, cu Noua Zeelandă? Cred că e important să ținem cont de acest lucru. Și uh, Există și uh, o anumită mm, valoare nutritivă a cărnii, uh, a laptelui de oaie sau de capră. Și sigur, apoi avem și problema mediului de care trebuie să ținem cont. Uh, oile au și uh, funcția de uh, a întreține, de a curăța uh, terenurile. Uh, Apoi, eh, chestiunea producătorilor e foarte importantă, care ar trebui să se organizeze mai bine. Um, e un sector afectat de sărăcie de multe ori și m-ar interesa uh, să știu care e situația bugetară, să văd cum putem susține mai bine acest sector. Cam asta aveam eu de comentat. Vreau să mulțumesc expertului nostru, să-i mulțumesc și doamnei raportor. Într-adevăr, acest subiect este important și mă bucur că am avut ocazia să discutăm astăzi aici această chestiune pentru a uh, pregăti și viitorul politicii de coeziune în același context. Mulțumesc încă o dată! Între 22 și 28 noiembrie vom discuta raportul, termenul de depunere de amendamente este 27 noiembrie și votul ar trebui să aibă loc în ianuarie 2018. Mergem mai departe, trecem la uh, raportul anual privind politica în domeniul concurenței. Avem uh, aici un aviz, a cărui autor este domnul Tibor Sani, uh, Comisia responsabilă pe fond este Comisia ECON. Am luat la coordonatori decizia de a realiza acest aviz. Este vorba, cum spuneam, de uh, raportul anual legat de politica în domeniul concurenței. Până acum, domnul Dantin s-a ocupat de acest subiect pentru comisia noastră, a mers foarte bine. Este un subiect extrem de important uh, și uh, cu siguranță și anul acesta va fi la fel. De data aceasta, grupul uh, SND a primit uh, avizul. Domnul Sani este raportor pentru aviz și aș dori să îl rog să ne și prezinte avizul imediat. Vă rog. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu dumneavoastră. Este un raport foarte important și, de fapt, cred că noi toți uh, știm bine că subiectul a fost abordat în repetate rânduri aici, la comisia noastră. Raportul privind politica uh, concurenței uh, este un raport anual și acum vom discuta despre raportul de anul acesta. Da, aș dori să vă amintesc tuturor că uh, anul trecut domnul Dantin uh, s-a ocupat de subiect cu o contribuție foarte bună. Comisia Econ este responsabilă de raport pentru întregul Parlament și uh, noi avem o contribuție foarte importantă motivată inclusiv de evoluția uh, pachetului omnibus de care se ocupă domnul De Castro și alții. Domnule președinte, cred că um, o politică a concurenței puternică și eficientă în Uniunea Europeană a fost totdeauna o piatră de temelie a uh, Uniunii. Iar uh, statutul uh, foarte important al uh, politicii agricole comune nu este contestat de nimeni. Politica uh, în domeniul concurenței ne ajută să împiedicăm supraconcentrarea puterii economice și financiare și, uh, de asemenea, este un mod de a oferi consumatorilor o gamă mai largă de opțiuni în domeniul produselor și serviciilor. Noi credem că aspectul sectorial este unul indispensabil atunci când vorbim de politica agricolă comună. Această politică garantează un nivel de trai decent pentru populația din mediul agricol uh, și, de asemenea, protecție de uh, catastrofe naturale provocate de climă. Este nevoie, deci, după părerea noastră, ca uh, agricultura să beneficieze în continuare de derogări suplimentare de la politica concurenței. Am ar trebui să analizăm uh, dacă scutirile ar trebui generalizate. Rolul uh, organizațiilor de producători și de consumatori e foarte important. E important să existe dreptul de negociere colectivă și trebuie să fie unul real. Statele membre și instituțiile Uniunii Europene trebuie să stabilească priorități și să consolideze piața post-Brexit asigurându-se că sunt pe deplin respectate principiile dreptului concurenței și uh, armonizând regulile între statele membre. După cum uh, vedeți, subiectele menționate aici nu sunt uh, foarte complete. Am putea să ne extindem și la omnibus, și la dezvoltarea rurală și la elementele sociale și cred că voi face acest lucru prin amendamentele mele și vreau să-i rog pe toți membrii să facă acest lucru. De asemenea, sper că vom avea o cooperare foarte fructuoasă cu raportorii din umbră, ajungând la compromisuri satisfăcătoare pentru toate părțile. Obiectivul nostru final este să facilităm traiul uh, oamenilor din acest sector și al lucrătorilor. Dacă sectorul agricol va avea de suferit, uh, va avea de suferit aprovizionarea cu alimente. Domnule președinte, în rezumat, eu cred că principalul obiectiv al exercițiului curent este cum putem să explorăm cadrul legal dat pentru a facilita, pe de o parte, concurența în sectorul agricol și uh, să încercăm să aducem o mai mare ușurință, să înlesnim uh, situația diferitelor organizații agricole, mai ales uh, cooperativele. Domnule președinte, aștept comentariile colegilor și apoi, eh, desigur, eh, eh, vă stau la dispoziția tuturor. Mulțumesc. Mulțumesc. Raportul din umbră, domnul Danta. Vă rog, și fostul raportor pentru fostul cadru. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să mulțumesc colegului Sani pentru munca de înaltă ținută pe care a desfășurat-o, care continuă, bineînțeles, uh, cele desfășurate de Comisia Agri în ultimii ani, că e, e vorba de raportul meu, uh, că e vorba de raportul doamnei McGuinness și așa mai departe, dar o continuitate și cu propunerile care au fost făcute de domnul Verman la sfârșitul anului trecut și uh, comisia pe care dânsul a prezidat-o uh, la cererea comisiei executive, executive ceea ce privește funcționarea lanțului uh, valoric. Vreau să spun că comisia și-a însușit raportul Comisiei Verman, ceea ce am urmat și noi ca abordare. Așadar, aș dori să propun raportorului nostru să se ocupe anul acesta și de chestiunea ajutoarelor din sectorul agricol, Aj ajutorile de stat. Uh, acum 2-3 ani uh, sumele au crescut, dar nu uh, rubricile care pot fi folosite și deci trebuie uh, să se facă o legătură cu negocierile omnibus în curs și asta poate să intereseze și, uh, bineînțeles, discuția noastră din această după masă în continuare. Oricum, uh, Parlamentul și Consiliul au uh, muncit și muncesc din răsputeri pe un acord interinstituțional care vizează tocmai uh, uh, platformele de producători și concurența. Articolul 42 din tratate ce spune? Spune că regulile privind concurența nu se aplică producției și comerțului de produse agricole decât în măsura în care Consiliul și Parlamentul European o indică respectând obiectivele PAC de la articolul 39 din TFUE. Deci nu trebuie să răsturnăm lucrurile, trebuie să menținem din potrivă spiritul tratatelor. Și să nu uităm acest lucru. Vreau să reamintesc uh, comisiei noastre și comisiei executive că printre propunerile făcute, mai bine de jumătate au constituit atâtea subiecte de acorduri interinstituționale și sunt stupefiat și repet stupefiat de faptul că anumiți reprezentanți ai comisiei astăzi încearcă să prelungească uh, datele respective. Ehm, acum patru luni deja comisia se angajează într-un anumit sens. Există tot felul de propuneri, care mai de care mai fanteziste, care circulă și spun uh, pe șleau că sunt șocat de această atitudine și cred că trebuie spus că toată Comisia Agri uh, împărtășește aceeași stupefacție când vine vorba de drepturile producătorilor să nu uităm că Consiliul și Parlamentul reprezintă cu adevărat poporul și dacă Comisia nu ascultă ce spune uh, poporul, atunci uh, vor trebui să fie luate niște măsuri. Uh, la al patrulea trialog, Parlamentul nu se va retrage de la discuție, asta pot să vă garantez eu, pentru a ne menține integritatea și consecvența. Comisia Verman a fost uh, pe deplin susținută de instituții, uh, Raportul său a fost însușit de toată lumea și Parlamentul își va face treaba în uh, cadrul echipei de negocieri. Uh, domnul Ferrand. Da, mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Se poate oare vorbi într-adevăr de concurență aici? Nu avem, de fapt, piață unică între cele 28 de state membre. Și dacă este să gândim macroeconomic, țări precum uh, China, Canada, Statele Unite, Brazilia, acele numite state, regiuni, și-au făcut uh, propria lor uh, politică agricolă. Candidatul la președinție Macron propusese 5 miliarde de euro pentru agricultura franceză, reamintesc. Iar mâine voi adresa o întrebare uh, Uh, comisarului Hogan, pentru că el va veni la adunarea națională franceză și pentru care loc o comisie mixtă și uh, o să propun ca Comisia Agri să propună uh, comisiei, uh, comisiei executive să coordoneze uh, agriculturile din țările noastre. Dar, pe de altă parte, fiecare țară dorește să se uh, Uh, protejeze. Uh, Comisia trebuie să protejeze agricultura europeană și să nu o sacrifice pe altarul liberului schimb. Au făcut tot fel, și sau, au continuat concesiile, de fapt, din partea Comisiei cu țări din Mercosur, din Australia și așa mai departe. Toate acestea amenință agricultura noastră în Europa. Și iată de ce mă întorc la ce am spus la început, a vorbi astăzi despre concurență sau despre piață unică în Uniunea Europeană Ehm, este pur și simplu o capcană în care cade tot agricultura noastră europeană. Mulțumesc. Postul de Castro, Domnul de Castro, Paolo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc din suflet colegului Tibor Sani pentru munca deosebită pe care desfășoară și Uh, într-adevăr, pentru că a preluat ștafeta de la domnul Danta, așa cum se cuvine. Așa cum uh, s-a mai spus, sunt și eu de acord cu ce a spus uh, Danta de la A la Z. Regulamentul Omnibus, propunere adoptată și aprobată de mare majoritate din comisia noastră, AGRI, a fost uh, foarte bine primită și de către marea majoritatea miștilor de resort din Uniunea Europeană, miniștrii agriculturii. Și bineînțeles că acum mingea este în tabăra comisiei, mă, atrez, mă adresez direct celor de la direcția concurență de la comisie și îndemn să facă eforturi pentru că avem un acord interstituțional puternic care ne stă la îndemână și care ar putea să se concluzioneze tocmai în această săptămână și să nu se creadă că Parlamentul va da înapoi cu acest text pentru că nu avem niciun motiv să o facem, să te răgănăm, pentru că avem un acord, convergența este aproape de plină pe principalele tematici din omnibus și care reflectă voința Parlamentului nostru. Și nu are sens, domnule președinte, să ne întoarcem din nou la subiectele abordate în ultimele luni. Nivelul de concentrare din sectorul uh, agricol uh, înseamnă nevoia de organizare pe care o au uh, producătorii și am făcut o serie de propuneri care sunt pe deplin reflectate în regulamentul Omnibus. Acum a venit momentul să nu mai credem că agricultorii sunt un fel de uh, magnați petrolieri. Uh, agricultorii trebuie să poată să se organizeze. Comisia Verman a spus-o, am discutat luni de zile, am ajuns la un acord final și iată de ce cer ca în această săptămână să ajungem în sfârșit la o concluzie pozitivă în slujba unei agriculturi mai puternice, mai competitive și care poate să facă mai bine față uh, acelor uh, tendințe de concentrare și ca, de concentrare și care sacrifică deseori pe micii agricultori care se opun uh, sectorului agroalimentar. Uh, Tibor. Doamna Müller, mulțumesc foarte mult, Tibor, pentru raportul prezentat. În numele uh, domnului Huitema, raportorul nostru din umbră, doresc să iau cuvântul. Și trebuie să spun că noi aici, așa cum au spus Paolo și uh, Michel, va trebui să ținem cont de uh, ce se întâmplă cu Omnibus și va trebui să ne exprimăm poziția clar față de Econ. Și cred că ar fi foarte important ca în ceea ce privește lanțul alimentar și practicile comerciale neloiale să uh, spunem ce avem de spus. Este un lucru să pregătim regulamentul omnibus, sigur, dar e altceva să ne apărăm poziția și cred că e important să dăm argumente puternice în numele Comisiei Agri. Uh, thank you for... mulțumesc foarte mult pentru acest raport, Tibor, și cunosc niște membri PPE din țara mea care uh, se gândesc că cu acest raport uh, ar reuși în europeană. Problema este cu armonizarea fiscală care se tot discută și care îi sperie pe mulți. Trebuie să discutăm și discutăm despre educători și asociațiile lor, însă e un lucru care trebuie menționat și pe care eu am menționat și doamnei uh, comisar Vestager, și anume o situație pe care um, în cadrul căreia suntem foarte atenți la concurență și competență și competitivitate și capitalism, dar uh, în Irlanda și în alte țări avem situații uh, în care uh, pe o botă de pământ un fermier ia 1000 de euro pe hectar și alătura un fermier ia 100 de euro pe hectar sau 0 euro, nu pentru că este un fermier bun sau prost, ci din motive istorice. Și atunci când am discutat asta cu comisia, comisarea Vestager și mi-a spus uh, pe șleau că nu știe nimic despre situația, ei bine, uh, m-am gândit că lucrurile trebuie mai bine cunoscute în acest uh, sector noi ne-am uh, făcut datoria pentru reforma pacului, dar toți uh, mari proprietari o să ia banii până la urmă. Nu se poate ca să avem această situație ca unii să ia 1000 de euro pe hectar și alții zero și după aceea să se spună că este concurență pe piață în regulă. Reprezentația comisiei. Mulțumesc foarte mult. Aș da cuvântul reprezentantului Comisiei. De fapt, sunt mulți reprezentanți din partea Comisiei astăzi aici, de la diverse directorate generale și vă rog, deci, să intervină reprezentantul DG Concurență, doamna Hennings. Bună ziua foarte mult. Reprezent, reprezint uh, lege Concurență astăzi de la Comisie. Vă mulțumesc foarte mult că luați în considerare rezultatele uh, raportului Velman. Îi mulțumim și, dom- îi mulțumim și domnului Sani pentru proiectul său de raport. Am notat diferitele opinii menționate și spunem din partea Comisiei. Uh, cum că noi la comisie suntem foarte concentrați și lucrăm pentru ca regulile de concurență să fie cât se poate de simple pentru fermieri și benefice pentru acestea, aceștia. Ne dorim creștere și prosperitate pentru ei și, bineînțeles, un standard de viață adecvat. Acesta este angajamentul nostru. Atât comisara Vestager cât și comisarul Hogan după cum bine știți, discută o serie de inițiative, multe inițiative sunt în lucru și lucrăm uh, și pe dosare tehnice. Cât privește regulamentul Omnibus, nu aș aborda acest subiect aici, pentru că vorbim despre raportul anual privind concurența și mi-aș dori să ne menținem pe acest subiect. Vă mulțumesc. Zgłoszeń ze strony komisji. Mulțumesc foarte mult uh, reprezentantei Comisiei. Dacă nu mai sunt alte intervenții de la Comisie, dăm cuvântul înapoi domnului raportor. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, uh, foarte mult, domnule raportor. Mulțumesc și colegilor care au intervenit în această discuție. Și sincer să fiu, și așa cum știm cu toții, în această etapă subliniez în această etapă numai raportul este destul de compact și de scurt în această etapă, așadar. Dar, așa cum am văzut și am ascultat colegii, nu cred să fie probleme pe care să nu le putem depăși în viitor, în următoarele săptămâni și așa mai departe. M-aș întoarce puțin la Atmosfera generală care domnește aici, în această comisie, și eu, bineînțeles că reprezint sau am un raport din partea Comisiei Agri, așadar sunt foarte uh, deschis ca și în poziția mea de umil raportor uh, de a prelua toate, toate observațiile și să ajungem la niște compromisuri așa cum se cutine cum se cuvine. Însă vreau să spun că concurența nu este de dragul concurenței. Sunt niște orientări pentru organizarea economiei, iar agricultura aici are o poziție cât se poate de specială din punctul de vedere al concurenței. Asta nu trebuie uitat nicio clipă. Și apoi, poate un lucru încă și mai important, da, e adevărat că agricultura încă nu își folosește la maxim ă, beneficiile propuse în tratul de funcționare al UE și nouă ne revine răspunderea de a explora, de a maximiza aceste posibilități oferite de TFUE și de a a, a, înțelege, bineînțeles, pe altă parte, că concurența în agricultură este cu totul altceva decât cea din alte sectoare. Și vreau să spun că cam în ultimii doi ani, în acest Parlament, am identificat deja faptul că concurența nu trebuie să se pună de-a curmezișul uh, regulilor sociale din Europeană. Trebuie ca concurența să fie în slujba societăților noastre europene, a întregii vieți din Europa, ca să zic așa. Și mulțumesc tuturor celor care au intervenit și vă mulțumesc că vă implicați în, această, în aceste discuții, în acest exercițiu. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. De la Degea Agri avem pe cineva? A, nu. Doamna Garcia? Doriți să luați cuvântul? Nu. Bun, bun. Dragi colegi, amendamentele pot fi depuse până pe 10 octombrie. 10 octombrie și apoi în decembrie avem adoptarea avizului. Și raportul de la Econ uh, vine în ianuarie 2018. Uh, mulțumim domnului raportor, mulțumim reprezentanților Comisiei Executive și trecem la următorul punct. Reguli financiare aplicate bugetului general al Uniunii Europene, deci omnibus. Cu noi este aici domnul Des, raportor și el participă în această calitate la trilog, ca și domnul uh, De Castro, ca și domnul Dantan, ca și doamna Miller, de altfel. Deci, uh, foarte bine reprezentată comisia noastră în aceste discuții trilaterale și imediat, așadar, îi dau cuvântul domnului Des care ne va oferi informațiile directe pe care le are cât privește stadiul actual al discuțiilor, actual, stadiu și viitor. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că nu am reușit să ajung mai devreme. Vă uh, prezint pe scurt situația. Comisia Agri dorește o simplificare, o corectare și um, o simplificare, cum spuneam, a regulamentului. Am ajuns uh, la al treilea trilog uh, deja. Pe 27 septembrie ne-am întâlnit ultima dată și au avut loc și foarte multe uh, reuniuni tehnice. Ultimul trilog din 27 septembrie a subliniat mai multe puncte foarte importante pentru noi și aș vrea să remarc că în 27 septembrie Consiliul încă nu avea mandat pe majoritatea punctelor. La acest trilog, Comisia și Consiliul au abordat mai multe puncte, mai ales în domeniul uh, plăților directe și au făcut anumite concesii, sau cel puțin au semnalat care avea anumite concesii de făcut. Va urma apoi o reformulare în grupurile de experți, în grupurile de lucru. Este vorba de decontarea uh, măsurilor uh, um, agricole, uh, măsurilor directe și de greening-ul, de, discutirea de la greening de, a suprafețelor de mai puțin de 16 hectare. La ultimul uh, trilog am înțeles că Comisia și Consiliul ar fi oarecum de acord cu noi și așteptăm uh, un acord la următorul trilog între instituții. În, uh, în rest pot să vă spun că în legătură cu planul Juncker se pare că vor fi aprobate toate amendamentele Parlamentului și sperăm ca în legătură cu uh, măsurile ce vizează spațiul rural să se ajungă uh, la uh, poziția dorită de noi în cursul următorului mandat și, în orice caz, noi dorim să rămânem tari pe poziții și să nu cedăm. Mm um, în legătură cu următorul cadru financiar multianual planează încă incertitudinea și uh, nu se știe încă dacă Parlamentul își va da acordul la propunerile făcute de comisie și se lucrează în orice caz în grupurile tehnice la uh, formulări mai potrivite cu ce ne dorim noi. Dar uh, să știți că uh, propunerile de până acum sunt destul de superficiale. Noi avem cele mai bune intenții, dar trebuie ca și Comisia să facă propuneri ceva mai concrete. În legătură cu regulamentul orizontal am făcut progrese mai mari. La cererea Parlamentului, Comisia va face o declarație politică cu privire la mecanismul de disciplină financiară în cadrul următoarei reforme PAC pentru ca acesta să fie ameliorat. În legătură cu uh, OCM-urile am făcut iarăși progrese. Domnul Dantin a fost foarte iscusit la negocieri și uh, am reușit să uh, ajungem la o poziție comună pe care am pregătit-o noi mai întâi în comisia noastră cu o mare majoritate și apoi am reușit să um, convingem și comisia să ne susțină în ceea ce privește măsurile legate de lanțul de aprovizionare a alimentară. Sunt subiecte foarte importante pentru agricultură pentru că dorim să existe un echilibru între producători pe de-o parte și comercianți de cealaltă parte. Se lucrează, cum spuneam, la declarația Comisiei și Comisia și-a luat angajamentul ca încă de, de anul viitor, din 2018, să transmită o primă propunere uh, Consiliului și Parlamentului și ar fi foarte important să o și facă dacă vrem să mai realizăm ceva în mandatul actual. Va trebui să apară propuneri concrete până la sfârșitul acestei perioade. Consiliul și Parlamentul uh, au o poziție unită pe acest subiect, dar la Comisie sunt anumite probleme, la Direcția Generală Concurență se pare că uh, nu toată lumea este de acord dar dacă citiți uh, tratatele uh, din scoarță în scoarță, vă veți da seama că în domeniul agricol este așa cum spunem noi. Va trebui să mai discutăm cu președintele Juncker. Am avea nevoie de uh, o reglementare care să-i favorizeze pe producători și să susțină și uh, cooperativele. Eu, unul, uh, sunt foarte recunoscător echipei de negociere, au fost menționați deja toți colegii, uh, printre care domnul Dantin și uh, toți ceilalți de la diferitele grupuri, care fac o treabă foarte bună și cred că vom progresa așa cum se cuvine. Probabil că următorul trilog va fi și ultimul, însă nu sunt atât de sigur Uh, pentru că nu știu dacă Comisia va fi suficient de dispusă să negocieze. Dacă nu va fi, atunci vom mai avea și alte triloguri. Noi vrem să continuăm să susținem poziția Parlamentului. Comisia Agri ne-a dat un uh, mandat foarte puternic, votat cu o mare majoritate și de aceea vrem să fim foarte duri la negocieri. Parlamentul uh, cred că nu trebuie să fie uh, împins într-un colț și sper să găsim soluții cât mai bune în interesul agricultorilor din Europa. Este foarte important să se facă anumite modificări. Vă mulțumesc! No, beh, già, eh, grazie Presidente. Mulțumesc foarte mult, eh, domnule președinte. Colegul Albert eh, Des v-a spus foarte bine care este situația cu, în discuțiile cu Comisia. Mă bucur că s-au făcut pași înainte semnificativ. Mulțumesc de Agri pentru tot ce a făcut până acum și îmi doresc ca, într-adevăr, ultimele eh, lucruri rămase în discuție să poate să fie rezolvate la următorul trialog pe 12 joi. Și îmi, orez, îmi, orez, îmi doresc, bineînțeles, ca acest exercițiu să fie sprijinit, rezultatele sale și de către DG Concurență, pentru că al treilea capitol din Omnibus, uh, ca să zic așa, trebuie uh, să însemne o convergență a pozițiilor Consiliului și a Parlamentului și am spus că nu dorim să fie apoi uh, înapoi trimiteri sau renegocieri și putem să spunem că da, într-adevăr, uh, Consiliul și Parlamentul cu pozițiile lor trebuie să fie urmate și să se ajungă la acord final. Porque Doresc mai întâi să cer scuze, spune doamna Senra, um, pentru că am venit târziu de la Comisia pentru Pescuit, uh, n-am putut să ajung mai devreme. Eu aș dori să întreb sau măcar să subliniez în legătură cu amendamentul 2 în care se vorbește despre incidența obiectivelor PAC-ului asupra regulilor concurenței. Aș dori să vă întreb dacă ați discutat deja acest subiect, dacă se menține acest amendament sau nu. Eu aș dori ca acest amendament să fie păstrat pentru că este foarte important. Aș fi dorit de asemenea să vă întreb în legătură cu amendamentul 69, în legătură cu recunoașterea zonelor de pășune. Aș dori să, ca și aceste zone să poată să primească ajutoare din, în cadrul pacului. Aș dori să știu uh, care e situația. Apoi, din, nostru punctul, din punctul nostru de vedere, ar trebui să se reușească să se consolidează uh, rolul agricultorilor activi, pentru că, din punctul nostru de vedere, uh, sunt elementul fundamental pe care trebuie să se bazeze agricultura la nivel european. Și în încheiere, aș dori să știu Um, cum um, a fost primită propunerea noastră sau uh, faptul că noi nu suntem de acord cu um, uh, propunerile legate de cheltuirea banilor publice pentru uh, a se finanța asigurări private pentru a garanta veniturile. Eu cred că trebuie să facem propuneri bazate pe politici active pentru a garanta veniturile agricultorilor. Mulțumesc!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 Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Haideți să uh, vă spun care e situația actuală din perspectiva noastră. E adevărat, domnul Des a spus-o, am făcut progrese mari în ultimele trialoguri și la întâlnirile tehnice am putut cumva să rezolvăm o serie de probleme rămase până atunci în suspans. Așa cum știți, cum s-a spus de către raportori, Comisia a avut nevoie de timp pentru a-și fixa poziția asupra amendamentelor care nu existau în propunerea noastră inițială concurență, greening și așa mai departe. Acum această situație s-a rezolvat și avem o bază clară de discuții pentru următorul trialog de joi și sper că vom putea să concluzionăm. Dosarele sunt pe masă, am tot discutat pe multe aspecte și cred că toate cele trei instituții au instrumentele necesare care să le permită să ajungă la un compromis bun uh, pe acest pachet omnibus. Și aș mai sublinia un lucru cât privește calendarul. Noi, uh, bineînțeles că suntem ținuți de ritmul uh, întregului omnibus și, uh, bineînțeles, că cum face parte dintr-un pachet și cum se dorește să se închidă procesul până la sfârșitul lui octombrie, dorim să menținem ritmul care să ne permită să facem asta. Domnul Des a menționat apoi extinderea noului noului program de dezvoltare și uh, rezerva de urgență și așa mai departe și dezvoltarea rurală, programele respective. Intențiile, bineînțeles, nu sunt suficiente, am luat notă de asta și sper că Comisia vă va prezenta un uh, text uh, satisfăcător pentru dumneavoastră, așa cum dorim să rezolvăm și alte probleme rămase în discuție la următorul trialog. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult uh, pentru această intervenție și acum domnul Des, în sfârșit. Da, mulțumesc. Și eu Aș vrea să vă mulțumesc, uh, stimate reprezentantă al Comisiei, pentru buna colaborare. Nu am avut întotdeauna păreri foarte apropiate, dar asta nu e nimic nou în acest context. Când uh, Comisia va fi dispusă să se apropie mai mult de poziția noastră, vom putea să și încheiem uh, trilogurile noi uh, la Parlament, la Comisia Agri, cu siguranță ne mișcăm mai repede decât Comisia pentru Bugete, de exemplu. Noi am fost foarte punctuali și nu dorim deloc ca toată procedura să fie întârziată. În legătură cu întrebarea doamnei Senra, uh, am uh, înțeles ce ați spus uh, în legătură cu suprafața depășunată, dar poate mai aduceți vreo completare dacă este necesar. Între statele membre există diferențe foarte mari și în Germania există, de exemplu, un fel de asigurare uh, comună, comunitară uh, și este, există moduri de a se minimaliza riscul împărțindu-se responsabilitatea între uh, mai mulți agricultori. Situația, cum spuneam, diferă foarte mult între statele membre, însă um, noi avem o decizie a Parlamentului și în funcție de ea se orientează echipa noastră de negociere. Avem un mandat puternic, cum am mai spus. Nu cred că este cazul să mai discutăm, pentru că uh, poziția Parlamentului este baza pentru negocierile noastre cu celelalte instituții. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult uh, pentru toate aceste intervenții. Doamna Sandra, veți discuta dumneavoastră direct cu domnul Des, dacă am înțeles eu bine. Deci vă rog să îl contactați cât mai curând uh, posibil. Am terminat cu ordinea de zi pe ziua de astăzi. Mâine avem voturi. Nu uitați cartelele de vot. Vă rog frumos de dimineață când începem, deci la ora 9 cu aceste voturi, apoi coordonatori vor urma. Mulțumesc tuturora și o seară plăcută. Domnul președinte mulțumește cu amabilitate și interpreților tuturor celorlalți participanți de la comisie și așa mai departe. Mulțumesc!